staful nostru să fie în siguranță. Sunt pentru rezoluția pe care Parlamentul European o va, uh, o va adopta pe acest subiect. Mulțumim, spune președintele. Mulțumim pentru această concluzie. Am ajuns la finele acestei dezbateri. Vom uh, vota raportul vineri la ora prânzului. Doamnelor și domnilor, trecem la următoarea dezbatere. E vorba despre situația din Siria și redau cuvântul doamnei înalt reprezentant pentru a ne prezenta situația. Doamna nu aveți cuvântul. Thank you, uh, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Dragi deputați, suntem îngroziți de nivelul de violență din Siria. Forțele regimului au bombardat orașe fără să se gândească deloc la civili. Violența nu i-a cruțat nici pe copii și vrem uh, mai mult ca orice ca violența și uh, omorurile să se oprească și suntem foarte îngrijorați de potențialul de militarizare și de escaladare a conflictului. Violența crescută înainte de încetarea focului, de termenul pentru încetarea focului din 12 aprilie, a fost inacceptabilă. Uh, au fost bombardate orașele Homs și uh, civili au fost uriși atât, uciși atât la Hama cât și la Dera. Violența a mai scăzut, însă nu e suficient. Deci, încă o dată, cer să se pună capăt violențe, iar planul uh, lui Kofi Annan trebuie implementat imediat și în întregime. Știți cât de fragilă și de instabilă e situația. Violența din Homs, Hana și din Alep sunt, uh, ne reamintește acest lucru, din păcate. Nu putem renunța. La Consiliul de Securitate a ONU, prin unanimitate, s-a adoptat o rezoluție pentru a adopta pentru a adopta desfășurarea imediată a unei echipe de până la 30 de observatori militari. Aceștia au plecat sâmbătă în Siria și acum sunt pe teren și își încep munca. E o evoluție importantă pentru punerea în practică a planului ONU uh, și a Ligii Arabe, planul Kofi Annan. Împreună cu reprezentanții UE la Consiliul de Securitate ONU, cărora le mulțumesc pentru muncă și pentru nivelul de angajament. Deci toate statele membre au făcut tot posibilul pentru ca toată comunitatea internațională să vorbească pe un singur glas. Deci eu una am vorbit foarte mult cu Rusia, pe marginea reuniunii G8 de la Washington pentru a încerca să obțin sprijinul lor. Rezoluția ONU în sfârșit vine cu un îndemn comun din partea unității, comunității internaționale. Citesc. Implementarea urgentă, comprehensivă și imediată de către guvernul sirian a tuturor elementelor din planul cu șase puncte. Aici nu e vorba de o opțiune, Planul cu șase puncte trebuie implementat pe deplin. Trupele și artileria grea trebuie retrase din centrele populate, demonstrațiile pașnice, pașifice și libertatea de asociere trebuie respectate, trebuie oferită asistență umanitară către toate zonele afectate de lupte. Doar printr-o oprire credibilă și uh, durabilă a violenței, Kofi Annan va putea Uh, acest plan va putea duce la o tranziție democratică. Cerem tuturor părților să respecte planul ANAN și, dat fiind faptul că știm care este răspunderea guvernului și că și-au încălcat multe promisiuni, această rezoluție e o șansă ca regimul să-și schimbe făgașul și să coopereze pe deplin. De la începutul crizei ne-am implicat, iar acum e foarte important ca Uh, Consiliul de Securitate ONU să sprijine pe Kofi Annan în eforturile sale și să se asigure că uh, misiunea de acolo este operațională. Rusia și China, de asemenea, trebuie să se implice pentru a ajunge la o soluție, să se folosească de toată influența lor pentru implementarea rezoluției ONU. Personal mi-am exprimat, exprimat sprijinul către domnul Anan și i-am spus și lui și domnului Ban Ki-moon, cu care m-am întâlnit ieri, că atât UE cât și statele membre sunt gata să ofere orice sprijin către, pentru misiunea de observare. Cooperăm cu statele din Liga Arabă și de asemenea am ajutat la crearea așa numitei Situation Room, pentru a îmbunătăți comunicațiile și pentru a îmbunătăți reacțiile lor la situații de criză. Săptămâna trecută am uh, organizat din nou întâlnirea Platformei pentru Criză cu toate serviciile relevante de la SEA sub conducerea domnului uh, Pierre Vimon și împreună cu doamna Georgieva colaborăm pentru a implica și statele vecine, atât ambasadorii de la Bruxelles, cât și autoritățile de pe teren. Și colaborăm strâns cu statele membre pentru a asigura o reacție coordonată și eficientă din partea UE. Am suspendat toate formele de cooperare, programele regionale, BI-ul de asemenea și-a suspendat toate împrumuturile și toată asistența tehnică către Siria. Cu toate acestea, am menținut asistența pentru populația siriană, studenți, luptători pentru drepturile omului și membrii opoziției. Programele cu, pentru studenți sirieni și pentru universități continuă. Susținem eforturile de a oferi adăpost, uh, medicamente, alimente și tot ce este necesar. Avem o contribuție de 29 de milioane de euro pentru asistența umanitară destinată Siriei și statelor vecine afectate. Susținerea pentru statele vecine este și ea esențială și am discutat aceste chestiuni la sfârșitul săptămânii trecute cu uh, ministrul de externe din Turcia, Davutoglu, care îmi împărtășește opiniile. Situația de la frontiera turcă este critică, iar reacția turcă a fost foarte rapidă și profesionistă pentru cei 25.000 de refugiați de pe teritoriul Turciei. I-am oferit, uh, doamne ministru Davutoglu, asistența noastră în repetate rânduri și rămân uh, în contact cu ministrul și cu personalul respectiv. Suntem gata să colaborăm și cu Iordan și cu uh, Libanul pentru a ne mobiliza toate instrumentele necesare. E important să acționăm cât mai rapid, uh, intrând în contact uh, urgent cu ministerele locale. Multe din populațiile strămutate din statele vecine nu trăiesc în tabere, ci la familii, acasă, de aceea trebuie să avem în vedere susținerea mai largă și mai extinsă, inclusiv asistența pentru familiile gazdă, mai ales uh, în domeniile sănătății și educației. Împreună cu comisar, comisarul Fule am propus uh, în urgență o măsură specială a Comisiei și anume 23 de milioane de euro din instrumentul de vecinătate pentru a susține societatea civilă din Siria și refugiații și populațiile afectate din statele învecinate. Trebuie să continuăm să impunem sancțiuni și măsuri restrictive cât timp continuă represaliile. Ultima rundă de sancțiuni europene a fost adoptată în Consiliul de Afaceri Externe în 23 martie și lucrăm de, de pe acum la următorul set de sancțiuni. Echipa mea se află chiar acum la Paris la reuniunea grupului de lucru privind sancțiunile create la întâlnirea de la Istanbul. E foarte important ca delegația noastră să rămână deschisă la Damasc cât uh, timp o permite situația de securitate. Trebuie să avem uh, propriile surse de informații pe teren. Unele state membre au decis să-și suspende ambasadele. Acum Spania, Italia, Belgia și țările de jos au proprii diplomați în cadrul delegației UE de acolo. În cele din urmă vreau să vorbesc despre rolul foarte important al Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru eforturile făcute pentru a intra în contact cu grupările de opoziție. Trebuie încurajate toate grupările să își lase deoparte divergențele uh, și să cadă de acord asupra unei căi de progres pentru o tranziție ordonată, inclusivă și democratică. Trebuie ca aceștia, acești membri ai opoziției să dezvolte o viziune comună pentru viitorul Siriei în care toți cetățenii să fie liberi și egali. Am transmis instrucțiuni SEA să-și continue reuniunile cu grupurile de opoziție și să contacteze și grupările minoritare pentru a încuraja o abordare cât mai largă. Viitorul Siriei aparține poporului sirian. Viețile lor, aspirațiile lor, drepturile lor trebuie respectate. Trebuie să facem tot ce putem pentru ca președintele Assad să înceteze. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele introductive. Dau cuvântul domnului Salafranca. Mulțumesc. Stimată înalt reprezentat, doamnelor și domnilor, pe tabla de șah are loc practic un meci multiplu. Se vadă ce rol va avea Egiptul după primăvara arabă, vidul pe care lasă și campania electorală din SUA, vid care pare să vrea să fie ocupat de China și de Rusia. O veste bună e adoptarea prin unanimitate a acestei rezoluții la Consiliul de Securitate ONU, însă, doamnelor și domnilor, important e ca această rezoluție să fie coerentă cu atitudinea acestor țări față de situația din Siria. Și calea diplomatică e anevoioasă, duce la rezultate, însă încet, încet. Și astfel Siria câștigă timp pentru a face în continuare aceste grozăvii la adresa populației. Doamnă Ashton, planul Kofi Annan e foarte bun, însă transmitem și un mesaj dublu comunității internaționale. Pe de o parte, Domnul Assad se menține la putere, trage de timp, câștigă timp, știe că prin vetoul Chinei și Rusiei el poate masacra fără să fie pedepsit populația și pe de altă parte transmitem un mesaj, mesaj dizidenților spunându-le că nu există o soluție uh, pe termen scurt. De aceea, domnule președinte, trebuie să ținem cont de toți acești factori. E lăudabilă acțiunea Uniunii Europene în ceea ce privește asistența umanitară și mobilizarea fondurilor uh, la care v-ați referit dumneavoastră împreună cu doamna Georgieva. Important să se desfășoare această misiune. Și așa cum a spus uh, foarte bine un diplomat spaniol, conform bazelor planului uh, lui Kofi Annan, Anan, soluția conflictului trebuie să înceapă cu Assad, însă trebuie să se încheie și cu sfârșitul acestuia. Vă mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul doamnei de Kaiser. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu doamna Gomes am fost la frontiera dintre Siria și Liban, chiar la începutul lunii aprilie. Ca să ne întâlnim acolo, cu o parte a opoziției siriene care a ajuns până la Beirut și de asemenea pentru a înțelege ceva mai bine riscurile pentru Liban ca urmare a tensiunilor între suniți și șiți generate de conflictul din Siria. Și care e concluzia? Nu știu dacă acum avem o viziune mai limpede decât la început, însă toți cei cu care am discutat, că toți sirienii cu care am discutat, aveau o teamă de așa numitele proxy wars, uh, aceste războaie prin delegat, uh, care s-ar desfășura în Siria între suniți și iți, inclusiv cu interferența Arabiei Saudite sau a Qatarului. Și această teamă era foarte mare. Ei ne-au spus că se tem că revoluția le va fi furată. Se pare că planul Anan este singura soluție posibilă, pe lângă războiul civil din interiorul Siriei. Nu e prea mulțumitor, dar acesta este sentimentul uh, vehiculat acolo. Planul Anan, da, dar un plan Anan ameliorat, operaționalizat, un plan Anan care să prevadă ieșirea lui uh, Assad într-un termen cât mai scurt. Probabil că aici mai trebuie făcute eforturi. Sunt multe de discutat cu membrii opoziției din Siria despre uh, operaționalizarea planului Anan. Însă teama de război civil și teama de influența Qatarului, de exemplu, este una foarte mare. În al doilea rând, vreau să vă vorbesc despre refugiați. Aceștia sunt o prioritate, o prioritate pe care noi o considerăm parcă umanitară, dar de fapt este una politică. În Liban e vorba de o prioritate politică opozanții din Siria sunt confruntați cu Hezbollah. Deci trebuie neapărat ca și pentru noi să fie o prioritate politică. Încheie acum și voiam să vă spun, doamnă Ashton, doamnă Ashton, voiam să vă spun, pe bună dreptate ați menținut ambasada Uniunii Europene la Damasc. Faceți ca la Benghazi, puneți drapelul european, vorbitoarea este întreruptă. Îmi pare rău, doamnă de Kaiser, v-ați depășit timpul de vorbire. Trebuie să vă întrerup și să-i dau acum cuvântul domnului Verhofstadt. Trei minute îmi pare foarte rău. Aveți cuvântul. Mrs. Ashton. Doamnă Ashton, ne-ați oferit un discurs foarte diplomatic, să spun așa. Dar, de data aceasta, și nu-mi stă în fire să fiu de acord cu domnul Sarkozy, dar de data aceasta trebuie să recunosc Domnia sa are dreptate. Eu nu mai cred că avem un plan Kofi Annan sau dacă e acesta nu funcționează. Să fim onești, nu ați menționat asta. A existat deja mai bine de 100 de încălcări ale planului Anan doar în ultimele zile. Uh, mai bine de 50 de oameni au fost uciși ieri. Nu știu uh, câți răniți au existat astăzi în Siria. Așa că nu știu cum mai puteți vorbi despre un plan uh, Anan un plan care nu e implementat de către Bashar al-Assad. Așa că eu cred că comunitatea internațională trebuie să se trezească înainte de alte crime. Să se trezească acum și să nu mai aștepte, pentru că se pare că Bashar al-Assad nu e dispus să implementeze acest plan. Și cred că nu ne rămâne decât să ne confruntăm cu o escaladare a situației din Siria și uh, iar numărul crimelor va crește. Uh, da, într-adevăr, uh, vom avea, observ- avem, vom avea observatori. Uh, spunem că vom oferi tot sprijinul. Foarte bine, dar avem pentru 250 de observatori ai nevoie de câteva mii de soldați care să fie acolo pentru a-i proteja pe aceștia. Admiter, ei nu pot să-și îndeplinească sarcina. Și poate că expertul nostru ne poate spune ce se întâmplă în momentul în care trimiți în Siria 250 de observatori. De câți soldați e nevoie pe lângă aceștia și de ce să uh, îi trimitem acolo. Îi trimitem pe soldați pentru a-i proteja tot pe observatorii noștri, nu pe cetățenii care sunt direct vizați de Assad. Eu nu cred că așa se face, eu nu cred că așa progresăm. Ce, ce trebuie să observăm, de fapt, doamnă Ashton? Observăm ceea ce știm deja că planul nu funcționează, că Bashar al-Assad ucide din ce în ce mai mulți oameni, că acesta își ignoră promisiunile și că practic urmează aceeași rețetă a crimei împotriva umanității. Mai avem nevoie de confirmare? Știm deja ce se întâmplă. Acum nu mai e nevoie să observăm și să-i protejăm pe observatori. Trebuie să acționăm în sfârșit. Și asta înseamnă uh, crearea unor uh, zone de siguranță, unor coridoare umanitare și sprijin pentru opoziția siriană. Dacă putem să facem asta cu Consiliul de Securitate, haideți să o facem odată. Și dacă nu e posibil cu Consiliul, din cauza poziției Rusiei și a Chinei, atunci să o facem fără Consiliul de Securitate al ONU. Oricum, comunitatea internațională are obligația de a acționa. Și nu în ultimul rând vă adresez o întrebare. Ce informații ne puteți oferi cu privire la ultima informație că nava german, există o navă germană care încearcă să furnizeze arme Siriei, care încalcă în mod direct embargoul de arme? Domnule președinte, acestea fiind spuse, după cum a subliniat și doamna de Cazier, eu cred că acest subiect e mai important decât dumneavoastră cu ciocănelul, pentru că despre asta trebuie să vorbim acum când e vorba de Siria. Mulțumesc! Președintele, domnule Verhofstadt, permiteți-mi un comentariu. Eu cred că regulile trebuie respectate indiferent de situație. Și dumneavoastră aveți sarcina de a vă organiza discursul, oricum ați avut la dispoziție 3 minute. Doamnelor și domnilor, acum uh, dau cuvântul pentru 2 minute doamnei Brandner. Stimată doamnă Ashton, Situația din Siria e în continuare groaznică și inacceptabilă. Cel mai important e să menținem presiunile, să le punem la dispoziție observatorilor uh, elicoptere, nave aeriene pentru a avea o misiune operabilă. Și de asemenea trebuie să sprijinim opoziția din punct de vedere politic și logistic și nu putem să-i lăsăm pe alții să-i sprijine selectiv. Există riscul de a nu construi un teren comun atunci. Și cred că ăsta trebuie să fie rolul nostru. Din punct de vedere umanitar, să spunem clar că drepturile refugiaților trebuie garantate. Să tragem niște refugiați, indiferent cine trage, e inacceptabil. Acestea fiind spuse, cred că e de datoria noastră să ajutăm refugiații acolo și în țările în care ajung. Însă permiteți-mi acum să mă refer la un uh, lucru foarte important. Ar trebui să facem mult mai multe pentru a pune capăt vărsării de sânge. Mă gândesc aici la embargoul de arme. Pe 10 ianuarie, autoritățile cipriote au permis ca un vas rusesc care avea peste 59 de tone de arme pentru Assad să ancoreze și să își încarce și să se încarce cu combustibil în Cimpru. Așa ceva nu e posibil, nu se poate face asta. Pe 13 aprilie, un nav german cu pavilion Antigua și Barbados a fost oprit în drum spre Siria și a schimbat drumul, însă știam încotro se îndreaptă. Acum nici nu mai știm unde e vasul respectiv. E inacceptabil. UE trebuie să asigure respectarea embargoului de arme. Eu am scris și o întrebare orală, am cerut să se ancheteze rolul Ciprului în incidentul pe care l-am menționat. N-am auzit nicio reacție din partea dumneavoastră. E o problemă urgentă, deci vă cerem într-o scrisoare deschisă să investigați aceste incidente și să puneți pe picioare o adevărată monitorizare, un mecanism de monitorizare a sistemului nostru de embargo. Deci vă voi înmâna această scrisoare acum, personal, și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru? Ok. Mr. Casulidis? Domnul Casulidis, bineînțeles. Aveți cuvântul. Da, s-a fost vorba de Cipru. Could you, blue card, could you take Excuse me. Acceptați un cartonaș albastru? Mă scuzați, nu suntem aici pentru fotografii. Vă rog să luați căștile ca să înțelegeți ce vi se spune la procedura de cartonaș albastru. Din câte știu eu, vara trecută, Cipru a fost victima unui dezastru îngrozitor pentru că a uh, confiscat o încărcătură de exploziv încălcând embargoul de arme uh, pentru Siria a fost un dezastru uh, economic. 13 tone. 13 oameni și-au pierdut viața. Este greu să condamn, dar eu nu voi ezita să-mi condamn propriul guvern dacă în alta reprezentantă spune clar aici dacă a fost vorba de o încălcare a embargoului. Președintele între, întrerupe. Mă scuzați, dar aceasta nu e o întrebare, nu e un cartonaș albastru. Mulțumesc. Yes, please. You Aveți cuvântul. Yes, thank you. you know... Mulțumesc. Știți, embargoul asupra armelor, așa cum a fost adoptat, spune că nu se permite niciun fel de transfer de arme. Sigur că depinde de cum definim transferul, tranzitul, dar Asta s-a întâmplat, acea navă uh, s-a alimentat acolo, venind din Rusia, a trecut prin Cipru și eu cer să se facă o anchetă ca să aflăm exact uh, care sunt detaliile și ce s-a întâmplat. Asta spun, avem nevoie de o anchetă și după aceea vom vedea care e realitatea, care sunt faptele și eu cred că depinde de noi, Uniunea Europeană, să organizăm o astfel de anchetă ca să fim credibili în regiune. Thank you very much. Mulțumesc un al doilea cartonaș albastru de la uh, domnul Hagi Gogiu. F să fiți succint, vă rog. Ήθελα απλώς να ρωτήσω την συνάδελφο και νομίζω ότι... Mulțumesc, domnule președinte. M-ar interesa să aud și răspunsul. Aș vrea să știu dacă guvernul elen a început deja procedurile împotriva persoanelor care au legături cu partea populației siriene la care vorbitoarea se referea. Cred că și guvernul cipriot trebuie să analizeze această chestiune. Și a doua întrebare. Doamna vorbitoare recunoaște că recunoaște rolul Ciprului în acest acord? Ce informații suplimentare crede doamna că sunt necesare ca să nu ne trezim cu uh, repetarea situației actuale? Vă mulțumesc. Yes, thank you. Uh, we have heard that there is now steps, but you know the point. We... Mulțumim. Am auzit că se iau anumite măsuri, însă noi am înțeles că existau date că acest vas a intrat într-un port și nu a fost oprit. Cum poți lăsa un vas să creadă, să treacă cu 59 de tone de arme? Nu știm acum car ce s-a întâmplat exact, însă cred că Uniunea Europeană trebuie să poarte această conversație cu guvernul cipriot pentru a afla dacă s-a făcut tot ceea ce se putea face. Nu putem să uh, nu spunem nimic în legătură cu acest eveniment. Un minutul panu Karimovi. Mulțumesc, iar acum un minut, doamna Karim. Thank you, Mr. President. Uh, Madam High Representative, I appreciate the... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înaltă reprezentant, uh, apreciez uh, intervenția dumneavoastră de astăzi. Înțeleg care sunt presiunile exercitate asupra dumneavoastră. Uh, Dumneavoastră ați vorbit despre o tranziție condusă de sirieni. Această frază a fost folosită din nou și din nou de liderii europeni în ultima vreme. Însă adevărul este următorul. Nu vom avea o astfel de tranziție fără ingredientul special și anume acela al opoziției unificate și profunde opoziției siriene. Ei bine, deocamdată nu știm nimic despre ce face comunitatea internațională sau Uniunea Europeană pentru sprijinirea opoziției. Nu știu să știe absolut nimic despre ceea ce facem noi pentru a stimula această schimbare pe care ne o dorim. Iar în ceea ce privește activiștii online și uh, măsurile întreprinse de guvernul sirian împotriva acestora, măsuri deosebit de complexe care servesc la identificarea persoanelor și la arestarea lor, astfel încât uh, aceste persoane să nu poată transmite nimic despre ce, ceea ce se întâmplă cu adevărat. Vă mulțumim. Urmează pentru un minut domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Demilitarizarea conflictului sirian este necesară pentru a găsi o soluție politică. Din nefericire, foarte multe arme intră în Siria din țările vecine. Poate Europa juca un rol preventiv și pozitiv în această chestiune? Pentru că există căști albastre în zona Golan, multe dintre acestea de naționalitate europeană. Doamnă înalt reprezentant, credeți că o parte dintre aceste căști albastre, acești soldați, ar putea controla frontiera cu Siria și Iordania, de exemplu? Este posibil ca Uniunea Europeană să poată face presiuni asupra Consiliului Național Sirian, pentru că Uniunea Europeană s-a bucurat de faptul că Siria a acceptat planul de pace al Kofi Annan. Mulțumesc, domnul uh, Hagi Gheorghiu, două minute. Domnule președinte, nu încape nicio îndoială că Uniunea Europeană și Parlamentul European nu poate să continue să asiste la măcelul cetățenilor dintr-o țară vecină, în special atunci când măcelul este ordonat chiar de către guvern. Însă trebuie să ținem minte de două teme foarte importante. Câte mii de cadavre trebuie să punem pe cealaltă parte a balanței pentru a ajunge la o democrație. Se vorbește despre sute de mii de persoane care au murit în Irak. Doar și care este rezultatul în Irak? Avem acolo o democrație funcțională. Se încearcă acum exportarea aceluiași model către Siria. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Planul Anan este necesar, pentru a împiedica pierderile de vieți omenești. Trebuie să ținem cont de greutatea Siriei ca actor regional și că China susține guvernul sirian. Nu ne place acest lucru, însă este o realitate. Ne preocupă rezultatul final. Nu trebuie să ducem la creșterea numărului de victime. Trimiterea de arme către Siria și faptul că uh, planul exportul de arme trebuie să înceteze și planul ANAN trebuie să fie implementat urgent. Urmează doamna Gomes. Cât de mult timp? Două minute. Um, uh, from the visit uh, that uh, Madame de Kaiser and I, and my... După vizita făcută de doamna Kaiser și de mine în regiune, în nordul uh, Libanului și în zona siriană, am ajuns la concluzia că există două războaie care au loc. Unul care, uh, în care se opun uh, forțele Um, comunității internaționale și un război uh, între suin, suniți și șiiți uh, sprijiniți de diferitele state din regiune. Ipocrizia aceasta este absolut uh, exagerată. Ipocrizia cu care se confruntă până și statele membre ale Uniunii Europene. Există statele membre care vorbesc despre coridorul umanitar, pe care însă nu îl sprijină în niciun fel. E nevoie de securitate militară pentru crearea acestui uh, coridor. Însă, acest, uh, acest sprijin nu este nici pe departe oferit de către statele membre și, bineînțeles, mai avem și problema încălcării uh, embargourilor, despre care tot am vorbit. Și această problemă trebuie să fie uh, rezolvată. Uniunea Europeană trebuie să sprijine planul lui Kofi Annan. Acesta este singurul plan care ar putea să prevină izbucnirea unui război civil. În același timp, însă, Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă faptul că important este ca uh, Uh, președintele sirian să fie deferit uh, justiției și uh, să fie detronat, practic. Cred că e important să susținem planul Anan. Trebuie să asigurăm securitatea observatorilor dacă e ca aceștia să-și facă treaba la fața locului. În același timp, trebuie să-i susținem pe refugiați, nu doar pe cei din Turcia, ci și pe cei care se află în Liban. Și, în același timp, trebuie să discutăm cu opoziția siriană și să-i ajutăm să se unească pe o platformă democratică. Vă mulțumim. Urmează pentru un minut domnul Chrysler Dörfler. Domnule președinte, e trist teatrul pe care îl vedem în Siria. Kofi Annan a făcut tot ceea ce a putut să facă, dar planul B este suficient? Nu, nici pe departe. Atâta timp cât China și Rusia nu îi spun lui Assad că trebuie să plece, pentru că atâta timp cât rămâne la putere nu va exista niciodată pace în Siria, e bine, până când lucrul acesta nu se va întâmpla, Assad îi, uh, își va ucide în continuare poporul. Asta trebuie să înțelegem cu toții. Și toți cei care cred că ar putea negocia în continuare cu uh, uh, Assad ar trebui să-și înțeleagă greșeala. Îi rog uh, pe colegii de acolo să vorbească mai puțin uh, încet. Domnule Verhofstadt, aveți grijă. Așadar, după cum spuneam, cei care cred uh, că se poate negocia cu Assad se înșală. Erdogan are dreptate în momentul în care solicită mai, multă, mai mult sprijin pentru refugiații din Turcia și atunci când cere crearea unui coridor umanitar. Nimeni nu-și dorește o escaladare sau un război, o escaladare a conflictului. Însă cât timp vom mai putea accepta ceea ce se întâmplă acolo. Planul de șase puncte nu va funcționa, avem nevoie de un plan B, dar acest plan B încă nu există. Vă mulțumim, trecem la procedura Catch DI, avem șase vorbitori. Mai întâi de toate, doamna Crețu

Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omul, om, omului din Siria se deteriorează în continuare. Uh, ultimele știri ne spun că uh, armata a început din nou să bombardeze orașul Homs, în, încălcând acordul de armistițiu. Uniunea Europeană trebuie să susțină o misiune de observare ONU care trebuie să înceapă activitatea imediat. Atâta timp cât pentru că Assad nu mai are niciun fel de legitimitate în fruntea Siriei. Mai mult de 9000 de civili au fost uciși sau răniți. Guvernul trebuie să fie tras la răspundere pentru acțiunile sale pentru că a încălcat obligațiile negociate și trebuie să primească sancțiuni dure din, din partea întregii comunități internaționale. Vă mulțumesc, urmează domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată alt reprezentant. Siria este încă un stat din lumea arabă în care s-a inflamat situația. Folosirea de arme grele împotriva opoziției a dus la victime numeroase în rândul civililor în special. Consiliul de Securitate a cerut încetarea luptelor, iar Kofi Annan a reușit să convingă oponenții să accepte acest plan de șase puncte. Acest plan ar putea duce, sub egida ONU, la pacificarea situației. Urmează acum trimiterea de misiuni de observatori în diferitele părți ale statului. Aceste misiuni urmează să evalueze acțiunile uh, luptătorilor. Însă să sperăm că situația va rămâne una stabilă și pe viitor. Urmează domnul Overmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform uh, mass mediei, Siria deține vreo 2500 de rachete care pot atinge cam orice fel de punct al uh, Europei și acestea, aceste rachete devin cu atât mai uh, periculoase cu cât uh, în Siria acum vedem uh, că există un vacuum de putere. Tocmai de aceea trebuie să garantăm pacea acestei zone. Trebuie să ne asigurăm că regimul nou instaurat va fi unul democrat și uh, va fi un regim care va ține cont de drepturile minorităților. În acest scop avem nevoie de sprijinul uh, Turciei și trebuie să sprijinim la rândul nostru uh, Turcia. Iar acum Turcia va dovedi dacă își dorește sau nu să se apropie de Uniunea Europeană sau, din potrivă, încearcă să joace un rol important în regiune. În orice caz, uh, iată situația aceasta uh, nu este una care se raportează doar la Siria, ci se prea poate să ne afecteze direct pe noi. Vă mulțumim. Urmează doamna Juber. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că oamenii vor mai multă justiție, mai multă libertate și că a existat o opoziție față de guvernul sirian, o poziție care a cerut o schimbare. Însă ce vedem astăzi nu este o revoluție și nu este nici represiunea brutală a unei uh, răscoale populare. Este pur și simplu un război care este finanțat din afara Siriei și vedem uh, mercenari care sunt uh, importați din Turchi, Turcia, Iordania, Qatar, Sa- uh, Arabia Saudită, uh, finanțați uh, cu bani și ajutați cu arme de Statele Unite și Marea Britanie. Nu mai este un conflict intersirian, ci o încercare imperialistă externă de a se amesteca în afacerile interne ale Siriei. Uh, avem nevoie de o soluție pașnică a acestui conflict sub auspiciile Națiunilor Unite și asta va funcționa doar dacă Națiunile Unite, Statele Unite și Uniunea Europeană încetează să mai exporte arme către Siria și nu mai intervin în conflict nici militar, nici financiar. Este singura modalitate prin care vom avea pace, astfel vom fi ipocriți. Mulțumesc ultimul vorbitor, domnul Mălțăr. Președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte. Guvernul și opoziția, știți prea bine, se acuză reciproc. Ambele părți, cu siguranță, au încălcat drepturile omului. Tocmai de aceea, punerea în aplicare a planului ANAN va fi unul dificil dacă observatorii ONU vor reuși într-adevăr să-și facă treaba, dacă vor reuși într-adevăr să aducă la masa negocierilor opoziția și guvernul sau uh, dacă vor eșua la fel ca în misiunea Ligii Arabe, vom vedea mai mult ca sigur în următoarele zile. Dacă misiunea nu va avea rezultatul scondat, în orice caz e important să creștem presiunea. Însă, o acțiune precum cea cerută de opoziția siriană, precum crearea unui spațiu aerian liber, ar trebui în continuare să fie discutată. În orice caz, trebuie să creăm planuri pentru Siria post asan Assad și trebuie să evităm greșelile pe care le-am uh, comis în cazul Libiei. Vă mulțumim și acum, în încheiere, îi dăm cuvântul uh, doamnei Ashton. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar din toate intervențiile dumneavoastră că sunteți foarte pasionați și foarte frustrați de către tema Siriei. Sentimente care se regăsesc în uh, toate conversațiile pe care le-am purtat. Aș sublinia trei idei în încheierea acestei dezbateri. În primul rând, uh, Bineînțeles că este foarte atrăgător din punct de vedere intuitiv și emoțional să creăm coridoare, spații sigure și așa mai departe. Însă trebuie să recunoaștem că violența din Siria are loc în pe o suprafață de 180.000 de kilometri pătrați. Nu este vorba de un fenomen izolat. Trebuie să recunoaștem și că organizațiile umanitare nu vor să se implice în operațiuni militare de susținere a activităților lor și trebuie să ascultăm uh, ceea ce ne spun organizațiile umani- umanitare. Tr- în plus, trimiterea unor trupe fără acordul Consiliului de Securitate al ONU reprezintă o problemă destul de mare pentru a vorbi eufemistic. Așadar, este foarte important să recunoaștem ce descriem atunci când vorbim. Nu vă cer să respingeți uh, mandatul, ci doar să înțelegeți despre ce este vorba. În al doilea rând, ONU nu are un embargo în legătură cu armele, pentru că nu s-a putut ajunge la un acord în Consiliul de Secur- Securitate. Noi am introdus un embargo și Statele Unite. Lucrăm în continuare la ONU și vă voi transmite orice informații suplimentare în acest sens. În al, al treilea rând, facem tot ce este posibil și conlucrăm cu toți actorii implicați pentru a unifica opoziția. În ultima, în ultima mea conversație cu Kofi Annan, el mi-a spus că această problemă îl preocupă. Cum, poate să, cum se poate uni opoziția într-un grup uh, comun? Și știu că la Istanbul aceasta a fost o problemă principală. Continuăm așadar, așadar să dialogăm cu opoziția din Siria și cu colegii noștri din lume pentru a susține unitatea opoziției. Însă, acum trebuie să ne concentrăm pe planul de șase puncte al lui Kofi Annan pentru a avea o rezoluție a Consiliului de Securitate pe care să o putem susține. Este clar că există deja probleme semnificative în, în Siria în legătură cu uh, armistițiul și planul Anan. Însă trebuie să îi susținem pe, cea, pe cei care doresc să, începe, să, să înceapă să lucreze. Vrem să susținem cele șase puncte uh, și să-l susținem pe Kofi Annan prin susținerea, susținerea noastră de plină. El se bucură de susținerea mea. Președintele, vă mulțumesc. Această dezbatere se încheie. Votul va avea loc vineri la ora 12. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este situația din Birmania, Myanmar.